Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, începem votul. Listele de vot le găsiți în dosarele dumneavoastră, în fața dumneavoastră, pe masă, grup politic după grup politic. Și acum vom începe cu un test al votului electronic. Vot de verificare. Vă rog să vă luați cartelele, să le puneți în aparate. I ask you very simple question. Și vă pun o întrebare foarte simplă. Vă place să votați lunea la ora 4? Free vote, okay. Vot liber, da. Închid votul. Rezultatul nu este unul clar. O parte dintre dumneavoastră sau ați uh, scos cartelele sau nu ați vrut să votați. Au votat 32 de colegi, un număr incredibil. Nu s-a mai întâmplat așa ceva la un asemenea sondaj. Haideți să trecem la raportul colegului nostru Andraș Gheorg, strategia UE pentru gaz natural lichefiat și stocarea gazului. Amendamentul 56. Cine pentru? Stimați colegi, raportul Andraș Gheorg strategia UE pentru gaz natural lichefiat și stocarea gazului. Aș dori să începem să votăm. Amendamentul 56. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 57. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 58. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 59. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. NV1 pentru. Împotrivă abțineri se, a, se adoptă. AFET 1 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. AFET 2 pentru. Împotrivă abțineri să verificăm. Verificăm la AFET 2. Am închis votul. Se respinge. NV3, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Inta 1, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 73 pentru, împotrivă, să verificăm, să verificăm la 73. Am închis votul, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 vot pe părți, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Transport 5 pentru. Împotrivă? Abțineri, haideți să verificăm la transport 5. Transport 5. Se respinge. Am închis votul. Se adoptă. Însă a fost foarte important să facem această verificare. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. La 96. 96. Închid votul. Se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 115 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 94 pentru împotrivă abțineri se respinge. nv 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1-2-1 pentru. Nu, știu, scuze președintele. Ba da, 1-2-1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 1, 2, 1. Am închis votul. Se respinge. Transport 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu știm. Încă o dată. Transport 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unu, doi, șase două amendamente împreună, 26 și 27, sunt identice. 1, 2, 6, 1, 2, 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1, 2, 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Against. Abstention. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1, 3, 0. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, la 131. Închidem votul. Respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 împreună cu 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134, 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 162. Verificăm. Închidem votul. Respinge. 163. Pentru. Împotriva. Haideți să verificăm la 163. Închidem votul. Respins și acesta. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190 pentru, împotriva, abțineri, respins, împreună, a fost ambele, 190 și 191, erau identice și respinse ambele, amendamentul 192 pentru, împotriva, abțineri, respins, 193 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, verificăm. 193 verificare. Votăm la 193. Închidem votul. Se adoptă. 195. Pentru 197. Revină, domnul președinte. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 199 pentru împreună cu 200. 199 și 200 împreună pentru, împotriva, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 207 pentru, împotriva, abțineri, respins, 208 pentru, împotriva, abțineri, respins, 209 pentru, împotriva, abțineri, respins, 201 pentru, împotriva abțineri, respins, 210 și acum 211 pentru împotrivă abține respins. 212 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 213 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 215 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 215. Închidem votul. Este respins. NV14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 222 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 223 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 224 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Inta 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 inta pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14A pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Compromisul 14A. 14A. Închidem votul. Se respinge. 237. Pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 238. Pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Tran 4. Pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 244. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 244. Închidem votul. Respins. Inta 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Haideți, uh, ridicați mâinile mai vizibil. Inta 2. Votăm electronic la INTA 2. Închidem votul. Se adoptă. Vă rog, ridicați mâna să se vadă. INTA 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins, intă 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 242 pentru, împotrivă, 242, haideți să verificăm 242. Ok, închidem votul. se respinge. 2, 4, 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV 18 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. NV 18. Închidem votul. Respins. Inta 9. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, 4, 3. pentru, împotrivă, abțineri, respins, afet 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 12, pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. 12. NV12. Închidem votul. Respins. Compromisul 16. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. NV17. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Tran 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Tran 10. Pentru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 Verificăm tran 14, închidem votul. Este respins. Tran 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 16 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Nu se vede suficient de bine. Tran 16. Back. I close the vote. No. Închidem votul. 2, 5, 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2, 5, 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 261 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Tran 16 pentru împotriva abțineri se acceptă. Transport 7 pentru împotriva abțineri se accept, adoptă. Transport 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 264 pentru împotriva abțineri se adoptă. 265 pentru împotriva, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Amendamentul 20. Verificăm la 20. Închidem votul. Respins. Compromisul 17A pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm 17A. Compromisul 17A. Închidem votul. Este respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 28. Verificăm 28. Închidem votul respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, să vedem. 31. 31. Închidem votul. Este respins. 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 36. 36, închidem votul. Respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 42 pentru, împotriva, abțineri, respins, 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 44 pentru, împotriva, abțineri, respins. Pen... Compromisul 18, nu, verificăm la 44. Verificăm la 44. Se adoptă. Am spus respins, am spus se adoptă. Scuze, spune domnul președinte. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 45. Lăugiri la compromisul 18. Verificăm 45. Închidem votul. Respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 51 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm.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 Abțineri. Se adoptă. 8. Nu, 11. De la 9 la 11. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 15 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 14. 16. Se corectează, domnul președinte. 16. 216, sorry. Sărim deci la 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 16, deci. I close the vote. Am închis votul. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Now it was 17. I close the vote. Am închis votul. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Has every, anybody voted? I close the vote. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Thank you very much. Now we go to the... Mulțumesc foarte mult. Trecem la a doua listă de vot. Proiectul de aviz în ceea ce privește propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului pentru asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut digital pe piața internă. Carlos Surinio este raportor. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. 111. Am închis votul. Se respinge. We're one, one, two in favor. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 132 pentru, 131, verificăm. Deschid votul. I check 131. I close the vote. Închid votul, la fel ca înainte. 132 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă. 139 împreună cu 140 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Pentru. 145. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 145. I close the vote. Votul s-a închis. Se adoptă. 147 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 36. I close the vote. Votul s-a închis, se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 53 pentru, împotrivă. De ce nu ridicați mâna? Haideți să verificăm 53, pentru că nu-mi dau seama. 53. I close the... Am închis votul. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Să verificăm 5. We check 5. I close the vote. S-a închis votul. Se adoptă clar. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60 pentru împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 65 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 7-7 pentru,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 Am închis votul, se respinge 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 93 pentru împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot electronic. Votul final de astăzi. I close the vote. Și am închis votul. 48 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări raportorului nostru. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, cu asta s-a terminat votul de la Comisia ITRE și acum trecem la ordinea noastră de zi. Uh, dear friends, we start with our agenda. Dragi prieteni, haideți să începem cu ordinea noastră de zi, examinarea puterii de aplicare a Comisiei Europene și utilizarea echitabilă a serviciilor de roaming. O prezentare din partea Comisiei. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, uh, who, who starts? Who starts? Mr. Viola starts, the Director General and then the Director Uh, uh, Dragi colegi, cum spuneam, e un subiect foarte important. Serviciile de roaming. Dragi colegi, în conformitate cu regulamentul TSM, după cum știți, raportorul nostru este alături de noi, Am adoptat acest regulament anul trecut și taxele de roaming vor fi abolite într-un sistem numit Roam Like at Home, care începe din 15 iunie 2017. Ca parte a înțelegerii, Comisia a, Comisiei s-a cerut să adopte niște reguli detaliate în ceea ce privește politicile de utilizare echitabilă pentru a preveni abuzurile din sistem, ceea ce este extrem de important. Pe 5 septembrie, Comisia a publicat un a, proiect de act de punere în aplicare, dar ca urmare a criticilor, inclusiv din partea Parlamentului European, ceea ce e foarte important, a retrus, retras acest proiect câteva zile mai târziu. Comisia a trimis un nou proiect astăzi la 3 fără un sfert și îl va prezenta acum. Deci a fost trimis cu 15 minute înainte de ședința noastră. For our... Deci am avut, avem doar 45 de minute la dispoziție pentru acest punct. Și o să-l uh, invit pe domnul Roberto Viola, care este director general al DG Connect, să ia cuvântul. My goodness. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc ce trebuie făcut pentru a adopta acest act de punere în aplicare. Proiectul pe care l-am trimis astăzi către Parlament și Consiliu trebuie să primească avizul legiuitorilor Uh, la BEREC și aceștia trebuie să-și lanseze avizul până pe 15 octombrie și apoi uh, va fi transmis spre examinare statelor membre care vor, lua un vo- vor uh, avea un vot pe 23 noiembrie. Comisia trebuie să aprobe actul final de punere în aplicare până pe 15 decembrie. Deci, uh, e clar că încă mai avem câteva săptămâni la dispoziție și voiam să avem suficient timp pentru a ne angaja în discuții cu instituțiile și cu BEREC pentru a ne asigura că lucrurile sunt așa cum trebuie. Apoi, la reuniunea de la Bratislava, vom avea un atelier de lucru cu actorii implicați pe marginea acestui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare trebuie să meargă în paralel cu regulamentul privind comerțul uh, angro, pe care această comisie îl examinează. Este un proces de codecizie și care trebuie să fie aprobat până la sfârșitul anului. Asta pentru a oferi operatorilor șase luni în care să se pregătească pentru a implementa acest sistem Roam Like at Home până în iunie anul viitor. Deci acesta este procesul care ne așteaptă. Așa cum a spus și domnul președinte, am revizuit actul de punere în aplicare ca urmare a criticilor aduse de uh, eurodeputați și de actorii interesați și noul act de implementare uh, va respecta principiile acestui program Roam Like at Home. Așa cum spune și regulamentul, acesta permite cetățenilor să se bucure de roaming în, timpul, uh, în timp ce călătoresc în afara țării de reședință. Deci asta spune regulamentul. Și avem o regulă care este foarte simplă. Cetățeanul obișnuit uh, nu are nimic de făcut. Îi se va activa această opțiune și nu are de ce să-și facă griji. Am permis operatorilor să verifice cazuri extreme. Carduri SIM care nu au niciun fel de trafic în roaming sau carduri SIM care au Uh, trafic uh, semnificativ în țara de reședință. sau un abonat cu mai multe simuri. Le-am permis uh, uh, operatorilor să verifice și dacă cineva vinde în scopuri comerciale aceste simuri în alte state membre. Deci sistemul e foarte simplu pentru restul populației europene, cum spuneam, n-au nimic de făcut. Li se va activa această opțiune care este similară cu sistemul de portabilitate a conținutului, care tocmai a fost examinată de acest comisie. Sistemul va fi sub control strict al uh, agențiilor de reglementare naționale, care vor revizui și superviza regulile și puterea supremă de a decide în cazuri uh, ciudate Iar în cazul uh, revânzării organizate, operatorul poate vinde simurile care fac parte din această activitate ilegală, dar trebuie să informeze imediat Agenția Națională de Reglementare care trebuie să ia o decizie. Deci acesta ar fi sistemul Actul de punere în implementare, de, de punere în aplicare, ține și de partea de durabilitate. Nu știu dacă avem timp să, să vă explicăm acum. Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Este un semnal foarte important pentru comunitatea noastră europeană că sunteți alături de noi, pentru că e un subiect extrem de important și vă mulțumesc pentru prezență. Îl invit pe domnul director Anthony Willin să ne spună foarte pe scurt pentru că am o, o listă foarte lungă de vorbitori și sper să aveți timp să răspundeți și la întrebări. Mulți dintre colegi știu foarte bine ce se întâmplă cu această propunere pentru că am tot studiat-o. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, estimați eurodeputați. N-am de adăugat decât că vreau să mă refer la celălalt pilon al uh, măsurii de punere în aplicare care trebuie adoptat până pe 15 decembrie și anume metodologia pentru a, ne, a trata derogările de durabilitate. Vorbim de cazuri absolut excepționale în care operatorul, dacă aplică Roam Like a Home, ar suferi pierderi într-o asemenea măsură încât ratele sale interne domestice ar fi periclitate. Deci este efectul patului cu apă și ar crește prețurile la nivel național. Cele două trăsături cheie ale acestei măsuri pe care le-am publicat uh, și le-am transmis către dumneavoastră sunt în primul rând un prag de 5% din pierderi în ceea ce privește roamingul prin comparație cu veniturile totale pentru apeluri la nivel național, ceea ce ar justifica o examinare aprofundată a agenției de reglementare și agenția poate refuza o derogare dacă din cauza concurenței de pe piață și din cauza transferurilor către grupuri mai mari uh, pare să nu aibă loc o creștere a prețurilor domestice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, o să-i rog pe raportori de la toate grupurile politice să nu vorbească mai mult de un minut și jumătate, pentru că nu avem timp suficient pentru o discuție prea lungă. Deci, foarte, întrebări foarte scurte, dacă îmi dați voie. Doamna de Castillo Vera. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc foarte mult domnului Viola și domnului Vilen pentru că se află astăzi aici. După prima încercare nereușită, nereușită nu pentru că nu s-au atins obiectivele, ci din cauza confuziei care a fost uh, generată, pentru a garanta niște clauze de utilizare bune cu un termen de 90 de zile, avem acum o altă propunere a Comisiei care cred că rezolvă problemele existente. Garantează Roam Like at Home și partea care ar putea fi mai dificil de înțeles, cred că e cea care are de-a face cu aspectele de supraveghere. Aspecte de supraveghere în ceea ce privește clauza de utilizare rezonabilă. Nu am avut timp să mă uit foarte bine la document, însă cred că ar trebui să ținem cont de posibilitatea de a avea un mecanism prin care să fie supravegheat comportamentul abuziv, dacă acesta are loc în toate posibilele scenarii. Dacă așa ceva se întâmplă între operatori, atunci aceste informații trebuie să fie transmise și abonații pot să răspundă înainte să fie sancționați înainte să fie taxați. Cred că ar trebui să existe o asemenea posibilitate prin care să putem să ne asigurăm dacă sunt vinovați sau nu sub clauza de fair use, utilizare echitabilă. Dinainte să fie găsiți ca fiind vinovați și să fie taxați abonații. Cred că e o îmbunătățire foarte bună, totul pare rezonabil, cel puțin în ceea ce privește cât am putut eu să văd din document. Mulțumim acum din, ați fost din partea PP, acum din partea și de toamna Toia. Vă mulțumesc. Și eu sunt de acord cu cele spuse de colega mea și aprecierile pentru această propunere. Cred că punctele importante sunt reunite și ne asigurăm că angajamentele legislative luate de a renunța la roaming și de asemenea și utilizarea de tip fair use echitabilă fără niciun fel de abuz sunt conținute aici. Îngrijorarea principală pe care o am și pe care țin să o subliniez e următoarea. Repet din nou că sprijin această abordare, însă consider că e neapărat necesar să se facă următoarele. Domnul Viola a spus că nu vor exista niciun fel de obligații din partea utilizatorilor. Însă, dacă devine clar că acest plafon pentru cei care trăiesc într-o țară și călătoresc. Dacă devine evident că traficul de date e suspect într-un fel sau altul, atunci ce fel de procedură va fi urmată astfel încât să fie stopat abuzul? și în același timp să ne asigurăm că utilizatorii corecți nu sunt penalizați. E ceva foarte important în ce ține de această politică. Și bineînțeles, autoritățile publice trebuie să poată să reacționeze, însă operatorii nu ar trebui să fie învinovățiți pentru lucruri care nu țin de ei. E un element foarte important. Da, înțelegem, bineînțeles, motivele economice pentru care au fost introduse aceste plafoane. Cred că trebuie să fim foarte atenți, să vedem exact ce trebuie să facă operatorii și trebuie să ne asigurăm că aceștia pot să obțină și profituri, în același timp respectând legislația. Acum domnul Toșenovski din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut eforturile care au fost făcute și faptul că acea propunere complicată a fost retrasă. Dar, totuși, o mică complicație din punctul meu de vedere. Anumite aspecte legate de terminologie, alte elemente pe care le-au amintit și colegii mei. Există o anumită terminologie folosită acolo și pe care sper că o vom clarifica cu BEREC, de exemplu, când vorbim de perioade îndelungate de inactivitate, când anumite verificări vor fi făcute. Nu cred că e foarte clar ce apare în text și sper că din discuțiile noastre cu BEREC și și cu autorități de reglementare individuale vom putea să simplificăm formularea pentru că e evident că nu am avut suficient timp să studiem propunerea în detaliu, însă pare complicată. Și de aceea și supravegherea și controlul vor deveni mult mai complicate. Eu sper că e doar începutul discuției noastre și nu avem atât de mult timp până la final. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Calas, din partea ALDE acum. Vă mulțumesc! Grupul nostru salută propunerea revizuită Timpul e insuficient, așa că doar voi avea două întrebări legate de actul de punere în aplicare. În considerente se cere o dovadă a reședinței din partea statului membru în contract în cazul în care există o, suspiciu- o suspiciune de abuz. Deci cererea documente e restricționată la abuzuri, însă acest lucru nu apare specificat în articole. Așa că am dori, aș dori să știu dacă această cerere a documentelor e într-adevăr restricționată. E una aspect important pentru cartelele preplătite, pentru că acolo documentele cerute sunt limitate și probabil ar trebui ca lucrurile să rămână așa. Apoi, legat de drepturi, de protecția vieții private. Trebuie să existe mecanisme astfel încât să nu existe abuzuri de roaming. Însă, nu există o limitare în zile, ceea ce e bine, cred. Cred că e bine că s-a renunțat la cifră, însă nu există nicio limitare în ceea ce privește cât uh, de mult timp va avea datele consumatorilor uh, operatorul. Și aș dori mai multe informații în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Acum domnul Raymond din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt mulțumit de propunere, cât timp mai putem prelucra. Mie nu mi este foarte clar numărul de zile care nu mai este acum reglementat și e lăsat la dispoziția operatorilor de pe piață. Și cum credem, uh, ce vom face dacă vor stabili o zi mai mică de 90 de zile pe an pentru roaming? lăsăm totul la îndemâna forțelor de pe piață, Comisia ne spune că e mai bine pentru consumator decât cele 90 de zile propuse. E așa totul? Asta m-ar interesa în primul rând. Și apoi, dacă va fi utilizată această clauză de fair use între operatori, cum putem să ne asigurăm că uh, operatorii care sunt activi doar într-o singură țară rămân competitivi față de cei care sunt activi în mai multe state ale Uniunii Europene. M-ar interesa dacă sunt studii, informații în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Borelli, din partea EFDD are cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Abia acum am văzut propunerea, acum o oră, însă deja am trei semne de întrebare. Un contract între un operator și un client nu poate fi obligatoriu doar pentru consumator. Cum va evita Comisia să se ajungă să fie ca un stimulent pentru operatori care să-și asume riscuri pe baza clientului. Și asta în cazul în care oferta nu e durabilă din punct de vedere comercial și se ajunge apoi la o agenție de reglementare care să introducă pe ușa din spate o taxă de roaming. Apoi, controlul pentru a preveni abuzurile în sistem. Cum își dorește uh, Comisia să evite acest fapt și ce va face cu operatorii în acest sens? Apoi, în ceea ce privește calendarul acum. Există plafoane pentru taxele de roaming și eu cred că va fi o problemă în ceea ce privește calendarul. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Capel, din partea ENF are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care o avem în față mă bucură foarte mult o interpretez pozitiv, mai ales după ultimele discuții pe care le-am avut la 13 septembrie cu domnul Oettinger, când aveam cu tot o altă propunere din partea Comisiei, unde exista acea limitare la 90 de zile. Eu cred că am ajuns mult mai departe acum și mă bucur foarte mult că a acționat atât de repede Comisia și anume a renunțat la aceste 90 de zile și că a pus în centru consumatorii și să facă ceea ce ne doream noi să facem deja de un an și anume să nu mai existe taxe, taxe de roaming din iulie anul viitor. Apoi, după discuțiile cu domnul Oettinger, am discutat și despre combaterea abuzurilor și cred că avizul BEREC, pe care îl așteptăm până la 15 octombrie, este cel care va avea o importanță deosebită. Agențiile naționale de reglementare vor primi noi sarcini, noi responsabilități astfel încât să lupte împotriva abuzurilor și în ceea ce privește colectarea de date. Se pune întrebarea dacă au resursele de care au nevoie și ce vor face companiile telecom, telecom atunci când observă că există abuzuri. Și mă aștept ca în avizul BREX apară asemenea elemente și mă bucur foarte mult că nu mai există cele 90 de zile dinainte. Și încă ceva la ce probabil ați putea să îmi răspundeți, cum vor fi calculate taxele dacă sunt mai multe uh, rețele care sunt utilizate, important pentru cei care călătoresc foarte mult sau sunt în regiuni de graniță. Aș dori un răspuns și la această întrebare. Vă mulțumim foarte mult, doamna. Acum are cuvântul doamna Vicky For, președinte Comisia IMCO și coraportor pe baza regulii 54. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vin și să iau cuvântul. Am fost raportor pentru Comisia INTA pe acest dosar și mă interesează foarte mult aspectele legate de consumatori. Sprijin de plin conceptul Roam Like at Home. Însă, Mă îngrijorează faptul că această propunere nu este pe cât de simplă ar putea să fie și ar putea să ducă la sporirea gradului de confuzie și mai ales ar putea să se ajungă la diferite feluri de punere în aplicare în diferitele state membre. În propunerile pe care le-am negociat, era foarte clar faptul că acea clauză fair use trebuia să fie pentru călătorii periodice și nu trebuia să ofere alt tip de acces decât pentru călătorii periodice. Uh, dacă e să fac o analogie, nu ar trebui să putem să cumpărăm un zbor pe Ryanair și să ne așteptăm ca British Airways să ne ducă la același preț la clasa 1. De aceea voiam să ne asigurăm că nu se poate trece pe o rețea cu cea mai mică infrastructură și să se folosească această rețea altundeva. Mie mi se pare acum că Comisia, încercând să aibă această strategie de fair use, în loc să se axeze pe abuzul neechitabil, care e foarte diferit, lucrurile stau altfel. Așa că trebuie să ne asigurăm că consumatorii finali până la urmă nu oferă stimulente pentru uh, consumatorii high-end. Am auzit cele spuse de comisie, însă mă interesează cum va funcționa totul. Pentru unii consumatori care călătoresc transfrontalier, transfrontalier de exemplu un student care ar trebui să uh, dovedească care legătura stabilă, ei, pentru ei va fi foarte dificil și probabil va fi chiar foarte dificil să-și cumpere o cartelă. Pe mine mă îngrijorează lucrurile foarte specifice care apar în uh, document. Uh, cum ar fi impactul asupra investițiilor și așa mai departe. Aș dori să mă asigur că Comisia a fost foarte atentă atunci când a decis să vină cu acest act de punere în aplicare, pentru că dacă nu, nu suntem convinși că ați rămas în mandatul care v-a fost oferit. Vă mulțumesc! Aș dori să vă rog să vă încadrați într-un minut. Domnul Rubi, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe președintele Juncker că ne-a propus această nouă variantă. Pentru consumator trebuie să fie foarte clar faptul că atunci când au un pachet acasă, un uh, anumit pachet de telecomunicații, pot să-l folosească acesta la fel și în restul Europei. Uh, Știm că există diferite căi de abuz în statele naționale, există pentru fiecare operator și în fiecare contract se definește foarte clar când au loc cazuri de abuz. E clar că piața încă nu funcționează așa cum trebuie, există diferite, există diferențe de preț foarte mari în diferitele domenii, există probleme pe piață și trebuie să ne asigurăm că în următorii trei ani vom putea într-adevăr să punem în aplicare acest Roam Like at Home, astfel încât să existe într-adevăr o piață digitală. Mulțumesc foarte mult, doamna Cumpula Natri are cuvântul. Vă mulțumesc și eu cred că este un început bun pentru a face ceva privind garanțiile că prețurile de roaming vor merge spre zero. Aceasta este întreaga idee, însă totul merge mână în mână cu raportul pe care îl mai pregătim noi acum și trebuie să ne asigurăm că companiile nu sunt cele care taxează în plus pentru operatorii străini care împrumută rețeaua. E foarte greu să facă legislație în care spunem că lucrurile vor, părea, vor fi atât de dificile încât unele companii vor ieși de pe piață. Eu aș dori ca Comisia să regândească anumite cifre pe care le-a propus și care sunt foarte înalte aici. Și există o legătură aici cu ce apare la articolul 5 dacă un consumator este taxat, atunci aceste cifre vin din uh, plafoanele de vânzare. Am două întrebări foarte scurte, dacă îmi permiteți. Operatorii vor reuși să nu se folosească de toate acestea pentru a evita Roam Like at Home? Și apoi, ce se va întâmpla cu situația în care există mai multe cartele SIM sau nu? Doamna Nibler, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei că a reacționat atât de repede la presiunea din partea Parlamentului European, a retras vechea propunere și avem acum această nouă propunere înaintea noastră. Cred că propunerea pe care o avem este una bună. Uh, avem acest subiect roaming free în Europa, ne ocupăm de ea deja de vreo 15 ani. Pentru noi e foarte important să ne ducem la deplinire această promisiune politică pe care am făcut-o față de cetățenii noștri. Roaming like at home să fie și o realitate. E un caz clasic în care cred că avem nevoie să formulăm reguli foarte clare. E important să se facă reglementare, să se caute o soluție pentru a fi evitate abuzurile. Și aș mai avea și o întrebare în ceea ce privește cele pe care ni le-ați prezentat. Dacă totul e suficient și în cazul în care există un abuz, dar nu se ajunge direct la o terminare a contractului. Cum va arăta procedura astfel încât să ne, uh, să ne convingem că într-adevăr e vorba de un caz de abuz. Și e foarte important să reușim să ne punem în aplicare promisiunea politică față, făcută față de cetățenii noștri până în anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Blanco Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când în Parlament am aprobat acest regulament, am votat pentru abolirea taxelor de roaming, Comisia nu a respectat acest fapt. Astăzi avem această propunere pe care nu am avut timp să o examinăm, însă în mare arată bine. Însă, într-adevăr, va trebui să vedem cum stă exact relația între cetățeni și companiile de telefonie, să nu se ajungă ca totul să devină o luptă. Eu cred că suprataxarea e lăsată la îndemână agenților de reglementare naționale și a operatorilor. Și mai există și acea chestiune legată de taxele de aici și trebuie să ne asigurăm că clienții nu vor fi cei care plătesc în plus. Ne place, propuneri, ne place propunere, propunerea, însă trebuie să analizăm detaliile. Domnul Mica. Vreau să, în primul rând, să salut această decizie de a veni cu un model uh, care să asigure să dea un răspuns cel puțin la câteva întrebări care au fost puse în legătură cu sustenabilitatea uh, modelului de uh, roaming ca acasă. Și vreau să uh, spun că dacă trebuie să ne asigurăm pe de-o parte că cei mulți și corecți vor beneficia de această facilitate de a avea roaming ca acasă și este un lucru pe care îl salut, în același timp uh, uh, și operatorii trebuie să aibă un comportament corect pentru că altfel intrăm în capitolul pe care l-ați detaliat cu suprataxarea. Și vreau să vă întreb, domnule director general, cum anume aveți în vedere să implementați acest model de a, ă, de a, de a da o garanție că nimeni nu va ieși în afara cadrului pe care această decizie îl prefigurează, și anume cei care sunt consumatori de bună credință să beneficieze de tarife de roaming reduse, iar cei care sunt operatori de rea credință și vor încerca să trișeze să fie penalizați. Cred că aici este cheia întregii discuții. Mulțumesc. Thank you very much. Uh... Mulțumim foarte mult, doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Comisiei pentru această nouă propunere. Cred că e foarte important acest principiu de roam like at home, însă să nu uităm că există modele diferite de utilizare a serviciilor mobile. Eu sunt finlandeză și în Finlanda se folosește foarte mult transfer de date, care este ieftin la noi, o să fie o problemă pentru operatorii finlandezi dacă nu o să se impună limite pentru transferul de date. S-a discutat mult ce înseamnă utilizarea judicioasă pe transfer de date, dar dacă se poate utiliza la maximum, dacă nu există un platform, atunci pentru operatorii finlandezi Uh, viața o să devină foarte, foarte dificilă, pentru că clienții lor sunt obișnuiți să uh, recurgă la un volum mare de transfer de date. Domnul Zorinio, mulțumesc foarte mult. Această propunere este un uh, pas important în direcția unui compromis, în efortul de a ne asigura că cetățenii europeni vor fi într-adevăr mulțumiți va fi o problemă în materie de reglementare pe plan intern și de supervizare la nivel european, dar e important să transmitem mesajul că e o măsură importantă care vine și în sprijinul economiei. Odată aplicată, și dacă va fi aplicată așa cum trebuie, va avea un impact pozitiv pentru cei care călătoresc și pentru cei care folosesc aceste servicii acasă în ceea ce privește costurile directe, pe de o parte, dar și în ceea ce privește impactul de ansamblu asupra economiei. Mulțumesc! Dăm acum. Uh, stimați colegi, domnul Caniete e pe drum, vine spre noi și mai avem cam 5 minute la dispoziție pentru răspunsuri la întrebările puse, uh, dar foarte, foarte pe scurt și foarte, foarte la obiect. Mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să vă propun? toate întrebările merită un răspuns uh, complet și o să răspundem în scris, în detaliu, și o să trimit acest răspuns secretariatului, așa că acum pot să răspund mai pe scurt. Domnul Castillo și doamna Toia întrebau despre interacțiunea între factorii de reglementare și clienți și aici spun și domnul Nibler, sistemul presupune o creștere progresivă. Pentru clienții obișnuiți nu e nicio problemă, ai un abonament, un contract obișnuit și se acordă roam like at home, roam ca, roaming ca acasă. Dacă se întâmplă ceva de genul deplasare pe termen lung, se primește SMS, serviciul roaming ca acasă continuă și actul de implementare spune că uh, acest lucru este la atitudinea operatorului. Dacă operatorul nu răspunde și trebuie să răspundă, atunci se poate merge la factorul de reglementare. Deci persoana respectivă nu e deconectată de la serviciu, va fi avertizată că sistemul a detectat uh, o utilizare uh, anormală a serviciului Roam Like at Home, dar nu se pune problema de, deconectare. Apoi, când se descoperă o activitate ilegală de ordin economic. Uh, se vând peste hotare mii de SIM carduri, de exemplu. Aceste carduri pot fi suspendate, însă factorii de reglementare sunt informați imediat, ca și în situație de interconectare. Și apoi factorul de reglementare ia o decizie. Clienții obișnuiți n-au niciun motiv de îngrijorare, dacă se detectează un model anormal, se primește un SMS, dar nu se trece la deconectare. Și rămâne posibilitatea de recurs la operator și la autoritățile naționale. Domnul Căzănușchi vorbea de perioada îndelungată, va trebui să discutăm uh, cu OAREC ce putem uh, face, dar ce spune de ar fi cazurile extreme oricum. Doamna Calas, chestiunea documentației. N-ar trebui să fie uh, o, o situație, toată lumea are o card de credit sau ceva de, de similar. În anumite state membre se cere un act de identitate atunci când vrei să faci un uh, abonament pe telefon mobil, în altele nu se cere. În cazul cartelor pripei, un utilizator poate să cumpere câte vrea în orice stat membru, dar uh, dacă vrea Roam Like at Home activat într-o anumită zonă, trebuie să arate că există într-adevăr o conexiune între el și țara respectivă. Și așa pot să răspund și domnul Rain spunea ce schimbări cu cele 90 de zile. Cum spuneam, 99% din cetățeni nicio schimbare. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă ești student Erasmus? Vrei să-ți activezi Room Like at Home într-o țară în care practic nu ai activitate? Cartea de identitate nu spune că ești student Erasmus. Și regulamentul atunci spune că poți să mergi cu uh, actele Erasmus și ți se poate activa programul în țara în care ești student Erasmus. Asta era diferența. Programul pe 90 de zile era rigid, acesta este mai flexibil. Și există doar foarte puține cazuri în care chiar și așa se poate demonstra că există o conexiune cu statul respectiv, pentru că ai reședință temporară acolo, ești în Erasmus și în acest caz poți beneficia de Roam Like at Home și, după cum spuneam, sistemul operează în mod progresiv. Apoi, în ceea ce privește studiul de impact, sigur, va trebui să reanalizăm studiul de impact, dar nu ne închipuim că o să fie o diferență considerabilă, deoarece cazurile nu sunt foarte multe. Asta dacă ne gândim la impactul economic. Și ca să răspund și doamnei Ford, o să examinăm atent modele de circulație în Europa. Le-am examinat, avem datele și avem toată încrederea că sistemul este sustenabil din punct de vedere economic. Domnul Borelli, discreționalitatea operatorilor va fi limitată chiar de sistem, după cum am spus, pentru că există aceste controle stricte efectuate de factorii de reglementare. Doamna Capel, va trebui să discutăm în detaliu cu OAREC cum să rafinăm formularea și interacțiunea între autoritățile de reglementare și clienți. Și am primit asigurări, într-adevăr, că există sugestii relevante în acest sens. În legătură ce spunea domnul Nica, sustenabilitate. Haideți să vedem uh, și asta e un răspuns și pentru doamna Camblana. Trebuie să vedem ce decizie va lua colegislatorul, pentru că există o corelație între acest sistem și uh, sistemele vechi de vânzare. Trec foarte, foarte repede și îmi cer scuze, uh, doamna Vicuna. Într-adevăr, specificitatea statelor nordice trebuie să fie discutată uh, în detaliu cu AREC o limită eventual pentru transferul de date ar fi o particularitate care trebuie să fie discutată și o să revenim în fața noastră odată ce încheiem uh, consultațiile cu OAREC. În ceea ce uh, privește subvențiile, sperăm că am evitat acest risc Pentru că aici e clar vorba de client, nu e vorba de relația mă, client-client. Domnul Rubic, după cum spuneam, conform sistemului, toți cetățenii cu abonament obișnuit o să beneficieze de acest roaming ca acasă. Și cer scuze pentru că am fost atât de concis. Mulțumim foarte mult, domnule director general, stimați colegi. Sunt sigur că toate observațiile și întrebările dumneavoastră importante, importante și pentru opinia publică din statele noastre, pentru că ședința a fost transmisă live pe internet, toate întrebările au fost consemnate și, domnule director general, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și o să vă rog să răspundeți în scris noi o să primim acest răspuns și o să-l trimitem membrilor comisiei noastre. Deci veți primi răspunsurile chiar și la întrebările mai de detaliu. Și e un lucru important, deoarece cetățenii vor să fie informați. Din păcate, nu avem timp să discutăm pe larg chestiunea, ar trebui să evităm uh, situația în care domnul comisar Caniete ar aștepta în fața ușii noastre, pentru că a sosit, e dincolo de ușă, așa că ar trebui să ne oprim acum cu acest punct de pe ordinea de zi și veți primi răspunsul din partea Comisiei Europene. Și atunci uh, o să putem discuta, să vedem dacă sunteți în dezacord sau aveți observații, dacă protestați, putem retrimite observații suplimentare către comisie o astfel de procedură este deosebit de importantă, dar ar mai fi o întrebare. Când putem să așteptăm un răspuns de la dumneavoastră, domnule director general? Două, trei zile, mă uit și către colegul meu, în două, trei zile o să putem da un răspuns mai detaliat și în plus o să mai aducem la zi datele pe măsură ce apar noi elemente. Deci până la sfârșitul acestei săptămâni, mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și urăm bun venit domnului comisar Miguel Arias Caniete. Ne cerem scuze că v-am făcut să așteptați, însă roamingul este și el foarte, foarte important. Trecem la un punct deosebit de important de pe ordinea noastră de zi, resursele energetice pentru viitor. Reactorul experimental de fuziune După cum știți, cât, câteva entități distincte finanțează acest proiect, Uniunea Europeană, Statele Unite, Corea de Sud, Rusia, India, China și Japonia. Șapte în total. E foarte important că în aprilie s-a formulat un raport a cărui concluzie principală este aceea că proiectul ar putea să intre pe făgașul potrivit. Asta înseamnă un nou plan de acțiune, componenta financiară. Și deci, din acest punct de vedere, toate informațiile pe care ni le poate oferi domnul comisar Caniete sunt extrem, extrem de importante. Și aș adăuga că discuția noastră e parte a dialogului structurat cu Comisia Europeană. Domnule comisar, bun venit în Parlamentul European. Uneori suntem în situații neobișnuite, dar acum, de exemplu, este pentru prima dată când discutăm o astfel de temă. Deci, bun venit în Parlament după perioada vacanței. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. Este o plăcere deosebită pentru mine să pot să vă prezint acest proiect ITER, un proiect de cooperare științifică ce implică șase țări europene așa și din restul lumii. Sustenabilitatea energetică este o provocare esențială a perioadei actuale. De aceea este nevoie de acțiuni îndrăznețe și novatoare pentru a acoperi nevoile viitoare de energie. ITER, care înseamnă calea în latină, este o astfel de acțiune curajoasă comunitatea internațională s-a realiat în spatele acestui obiectiv ambițios de a crea energie curată și fără limite. Proiectul ITER este o soluție promițătoare, dar plină de provocări, care vine în contextul cererii mari de energie din prezent. De aceea, astăzi, aș dori să vă prezint opiniile mele privind acest proiect oportunitățile de creare de locuri de muncă pe care le reprezintă, despre eforturile comisiei în direcția ducerii la bun sfârșit acest, acestui proiect și apoi calendarul revizuit. Astăzi, Uniunea Europeană importă mai mult de jumătate din energia utilizată, în principal în forma de petrol și gaze, adesea din regiuni îndepărtate sau instabile politic. Dacă tendințele actuale continuă, este de așteptat că până în 2030 nivelul importurilor va ajunge la 70%. În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu provocările schimbărilor de climă, mai ales după acordul de la Paris, care a adus noi angajamente de decarbonizare. De aceea, este nevoie de un mix energetic divers și durabil. Noi continuăm să investim în diferite forme de energie regenerabilă, dar este nevoie de alternative în direcția aprovizionării durabile cu energie. Fuziunea nucleară se înscrie perfect în acest obiectiv, prezintă avantaje considerabile. Combustibil disponibil din abundență, impact redus asupra mediului înconjurător, siguranța inerentă a centralelor nucleare care nu prezintă niciun risc de meltdown, care nu presupune transportul de materiale radioactive, de asemenea nu se generează deșeuri radioactive de durată. ITER joacă un rol esențial în direcția recursului la fuziunea nucleară. Este un proiect menit a suporta, a sprijini dezvoltarea tehnologică și cercetarea și ne permite să demonstrăm viabilitatea comercială a fuziunii nucleară. O astfel de încercare presupune cooperare la nivel mondial. Sunt țări care aduc la oaltă jumătate din populația planetei și 80% din PIB-ul planetei. Partenerii noștri internaționali sunt cu toții interesați în cercetarea în domeniul fuziunii nucleare. Nici o țară nu ar putea să acționeze de una singură. Nu trebuie să așteptăm zeci de ani ca să vedem avantajele proiectului ITER. Acestea sunt evidente astăzi în materie de investiții, de creare de locuri de muncă, de creștere, o prioritate de altfel a Comisiei Europene. ITER stimulează investițiile industriale în noile tehnologii și în construcții creând locuri de muncă, oferind noi oportunități de afaceri, mai ales pentru IMM-uri și contribuind la creșterea economică de ansamblu. Industria europeană este implicată în conceperea, construirea de mii de componente tehnologice unice create pentru prima dată. De asemenea, desfășurăm proiecte de cercetare în sprijinul ITER. În 8 ani de zile, de 2000 și 2015, Industriile europene și centrele de cercetare au semnat mai bine de 750 de contracte și 150 de granturi de cercetare asociate cu activitățile ITER pentru o sumă totală de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Mai bine de 300 de companii și 60 de organizații de cercetare din cel puțin 20 de state membre și din Elveția beneficiază de pe urma acestei investiții. Un bun exemplu în acest sens este contractul acordat în iunie unui joint venture condus de două companii europene cu participarea unei firme sudcoreene. Este cel mai mare contract acordat de ITER, 174 de milioane de euro pentru construirea tokamacului, sistemul de sprijin și instalație. E vorba de un milion de componente care urmează să fie asamblate și acest consorțiu va juca un rol esențial în succesul proiectului ITER în următorii 10 ani. Acest contract ne arată de asemenea că industria europeană deține experiență la nivel înalt, concurând de la egal la egal cu orice alt protagonist internațional. Pe lângă aceasta, prin testarea de tehnologii esențiale, pentru viitoarele reactoare de fuziunile viitorului, ITER a generat progrese tehnologice dincolo de fuziune, cum ar fi metrologie, robotică sau în uh, procesarea deșeurilor. Acest efort a sprijinit crearea de locuri de muncă și a stimulat nevoia de angajați calificați în Europa. Mai mult, acest efort a creat sute de locuri de muncă indirecte în sectorul serviciilor, în regiunea unde se află proiectul. După construcția componentelor ITER, asamblarea și faza operațională a proiectului vor aduce și mai multe contracte și granturi, deschizând noi ocazii pentru uh, firme și certele de cercetare din Europa. Rezultatele de la ITER vor fi o platformă pentru construirea unei uh, viitoare centrale demonstrative, o oportunitate pentru care Europa este perfect plasată. ITER uh, atrage de asemenea și uh, o acoperire largă în presă, în presa specializată la nivel local și internațional. Într-adevăr, ITER a întâlnit o serie de dificultăți de gestionare a proiectului, o creștere a costurilor și, o, și întârzieri de la demararea sa. Din 2015, eforturile părților implicate în ITER au reușit să uh, întoarcă tendința proiectului, dacă se poate spune așa, stabilizându-l și rezolvând problemele legate de depășirile de costuri și de întârzieri. Sunt convins că cei dintre dumneavoastră care vor uh, lua parte la vizita uh, ITER uh, luna viitoare la Cadaraș vor vedea într-adevăr progresele făcute. Munca on-site este acum urmărită îndeaproape și comparată cu un set de jaloane introduse la inițiativa Europei, care definesc măsurile concrete care trebuie să fie făcute de fiecare parte în parte cu niște termene specifice. Organizația ITER uh, informează toate părțile implicate în proiect în ceea ce privește atingerea acestor jaloane, permițând și o mai bună monitorizare a progresului uh, proiectului. Vreau să subliniez faptul că mai mult de jumătate din jaloanele planificate pentru acest an sunt deja finalizate, iar celelalte se așteaptă să fie rezolvate la timp. Gestionarea organizației ITER a introdus un sistem de gestionare a riscului robust pentru a reduce orice fel de potențiale riscuri. Mai mult, ultimul Consiliu ITER din iunie a fost de acord să aibă revizuiri și evaluări independente regulate în ceea ce privește fazele critice ale proiectului. Uh, Acestea au fost niște propuneri importante împărtășite de Europa și de Statele Unite pentru care, cu care toți membrii ITER s-au pus de acord. Și nu în ultimul rând, uh, vorbim și despre Agenția Domestică a UE, Fuziune pentru Energie. Noua gestiune a acestei agenții a concretizat uh, controlul proiectului prin introducerea unor măsuri relevante în ceea ce privește reducerea costurilor. În iunie anul trecut, uh, Consiliul ITER a fost de acord cu calendarul revizuit și cu costurile asociate pentru finalizarea construcției ITER, ceea ce este una din principalele acțiuni pentru rezolvarea proiectului după schimbarea mm, managementului organizației ITER în 2015. Acest uh, calendar revizuit uh, are acum motive mai solide pentru a finaliza cu succes construcția dispozitivului ITER până în 2025. Asta garantează și faptul că uh, Uniunea Europeană își va respecta contribuția la ITER cu 6,6 miliarde de euro până în 2020 uh, și în timp ce noul program va dura mai mult decât uh, era preconizat inițial, uh, ne-am dat seama că acest angajament trebuie să fie respectat. poate este nevoie de resurse suplimentare în cadrul uh, următorului CFM, dincolo de 2020, dar acest nou calendar este un bun pas înainte pentru că are o bază solidă pentru luarea de decizii politice și de management bazate pe realism. Ca urmare a unei propuneri a Comisiei, Consiliul de Guvernare al Fusion for Energy a fost de acord să realizeze o evaluare independentă a capacității acestui uh, sistem pentru a uh, aduce contribuția UE conform noului calendar ITER. În paralel, organizația ITER conlucrează acum cu agențiile domestice pe partea de baseline care trebuie să fie fixată, și anume calendarul revizuit, costurile și sfera de aplicare, de la faza prima plasmă până la deuteriu tritiu. La cererea Uniunii Europene și a altor părți ITER, organizația ITER analizează toate modurile în care se pot minimaliza costurile fără a întârzia și mai mult progresul proiectului. Acest nou uh, calendar va fi prezentat la Consiliul ITER în noiembrie în acest an. Comisia va solicita Consiliului să susțină acest uh, nou calendar, mai ales uh, implicațiile sale financiare. O comunicare către Parlamentul European și către Consiliu care detaliază statutul proiectului și care reamintește privește măsurile luate pentru uh, construcția ITER și pentru uh, o cale mai bună de urmat este pregătită în acest moment. O reuniune la nivel ministerial va avea loc cel mai probabil la începutul anului următor. Și în concluzie, ITER este piatra de temelie a evoluțiilor în domeniul fuziunii. Schimbările drastice aduse proiectului, în special în ultimii doi ani, au uh, pus bazele succesului său. Noul calendar ITER ține cont de interesele părților implicate, în special de capacitățile lor financiare și de capacitățile de a livra la timp lucrările necesare pentru a um, construi acest dispozitiv și pentru a-l uh, opera și ține cont și de cerințele celui mai mare contribuitor unic și anume Uniunea Europeană. Partenerii noștri internaționali examinează cu atenție cât de angajată este Uniunea Europeană față de ITER, dincolo de declarațiile politice. Ei se așteaptă ca UE să continue să fie locomotiva aplicării acestui proiect și de aceea vă invit să vă continuați sprijinul acordat acestui proiect uh, reformat, pentru că va fi esențial să garantăm finanțarea sa în cadrul noului cadru financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru discursul dumneavoastră care a fost extrem de important și acum trecem la discuția noastră și dacă îmi permit să vă rog să nu vorbiți mai mult de, să zicem, două minute și jumătate, dacă se poate. Domnul Rubic, în numele PPE. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare. Pentru noi e foarte important ca acest proiect internațional de cercetare să fie făcut la nivel profesional internațional. De aceea e foarte important cadrul financiar, așa cum s-a căzut de acord asupra lui la nivel internațional. Acesta să fie continuat. Și de aceea aș dori să știu cum arată negocierile în, la nivel internațional, dacă ne gândim după data de 2020. Dacă există anumite tăieri pe viitor, atunci care va fi poziția de negociere a Comisiei? În al doilea rând, ne-ați spus că 50% din uh, finanțare a fost deja aprobată. Pentru noi, în Parlament, cred că ar fi foarte important să avem o listă, să știm exact care dintre proiecte au fost deja realizate și să vedem ce rămâne pentru restul anului și ce planificări sunt făcute pentru anul 2017, astfel încât să putem să însoțim în continuare proiectul Fusion for Energy. și cred că acest proiect e foarte important, e un principiu și în ceea ce privește cercetarea și are o importanță deosebită. Și de aceea noi ne dorim să sprijinim proiectul. Mulțumesc! Uh, thank you, thank you very much, colleague, for your remarks. Mulțumesc foarte mult, domnul Dan Nica, în numele SND. Mulțumesc uh, domnule comisar Cariete, care de fiecare dată vine să ne spună care mai sunt ultimele uh, uh, acțiuni în domeniul pe care îl gestionează. faptul că acordul acordă așa mare importanță acestui proiect european dovedește că Uh, suntem pe drumul uh, cel bun și în același timp vreau să îi spun că și eu uh, împărtășesc îngrijorările domniei sale că este nevoie de o finanțare care să fie o finanțare continuă, o finanțare care să arate și perspectiva și mai ales faptul că există o predictibilitate în domeniul pe care l-a menționat. În același timp, sunt de acord că dacă Uniunea Europeană trebuie să fie campioană într-un domeniu, Uh, cred că uh, ne referim și ne găsim exact în situația în care un domeniu care poate să fie de succes este un domeniu care trebuie să acordăm și importanța necesară, nu doar prin <clears throat> semnalele care vin de la nivelul Comisiei Europene, ci și prin acordarea unei finanțări care să fie corespunzătoare. Uh, de asemenea, uh, îl așteptăm pe domnul comisar să vină și data viitoare în cadrul Comisiei ITRE și să ne spună care sunt uh, ultimile noutăți în domeniul pachetului energetic. Știm că se pregătesc patru dosare importante și poate face o referire măcar așa în avantpremieră, atât cât se poate, care sunt <coughs> principalele direcții de acțiune în domeniul directivei privind energia regenerabilă, și în privința eficienței energetice și eficiența energetică a clădirilor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult. În numele ECR, domnul Toșanovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le spun Uh, să vă spun, uh, la fel ca și colegii mei, să-i mulțumesc domnului comisar Caniata pentru prezența sa aici. Sunt uh, perfect convins că ITER împreună cu Galileo sunt cele mai importante proiecte de cercetare care sunt finanțate de Uniunea Europeană. Niciun stat membru european de unul singur nu ar putea să financeze un asemenea proiect din punct de vedere financiar al uh, resurselor umane și așa mai departe. Și la ITER știm deja că nu doar statele UE sunt implicate. Este un proiect de cercetare extrem de important și chiar după finalizarea sa, după anul 2020, sper să putem îndeplini toate obiectivele pe care le-am propus chiar înainte de finalizarea proiectului. Există mult prea multe activități de cercetare și dezvoltare importante care ne așteaptă și nu toate au fost finalizate. Nu toate problemele s-au rezolvat. De aceea, la fel ca domnul Ribic, aș dori să vă adres o solicitare. Poate ar trebui să discutăm și despre riscurile de cercetare, pentru că întotdeauna există riscuri care sunt implicate. Uh, dacă credem tot timpul că lucrurile sunt sub control, atunci n-am mai vorbit de cercetare, ci am vorbit de un produs finit. Dar în acest uh, caz nu știm exact cum se vor comporta toate componentele acestui uh, proiect. Există mult prea multe componente care trebuie analizate și de aceea, la fel ca și colegii mei, cred că ar fi foarte bine să avem uh, un cadru financiar cât se poate de clar, câte fonduri, de câte fonduri avem nevoie pentru ca acest proiect să aibă succes, astfel încât să nu fim luați prin surprindere la un moment dat de cine știe ce pași care trebuie să fie făcuți, așa cum s-a întâmplat în trecut. Eu personal cred că fuziunea nucleară este de cea mai mare importanță și de asemenea ține de noi ca acesta să fie un proiect Um, care să fie emblemă pentru Uniunea Europeană și de aceea cred că este datoria noastră să-l finanțăm pe termen lung. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, senior Cañete. Acum, în numele grupului ALDE, doamna Punset. Uh, bună ziua, domnule Caniete. Suntem perfect de acord cu dumneavoastră că acest proiect ar trebui să fie condus de Europa pentru că este unul din cele mai importante proiecte de cercetare. Este un experiment pentru viitor. Dacă ne uităm la calendar, vedem că dacă toate obiectivele sunt transformate în posibilități comerciale, vorbim despre anul 2040 în ceea ce privește energia regenerabilă, uh, Uh, vorbim despre resursele existente și aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre ce se întâmplă în Spania, în stat membru al UE, care în 2015, în, împreună cu Portugalia și Ucraina, și-a redus utilizarea energiilor regenerabile. Uh, thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult. Domnul Maragal în numele verzilor. Eu de am venit și nu cred că ar fi corect să spun ceva acum. Mi-ar fi plăcut, dar am venit prea târziu ca să pot avea o intervenție pertinentă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Ernst, în numele GUE. Ja, uh, vielen Dank. Freut mich. Uh... Da, vă mulțumesc, m-am bucurat foarte mult să aud prezentarea dumneavoastră, e o istorie îndelungată, am făcut încercări încă de mult, acum ne aflăm în anul 2016. Mie îmi este foarte clar și în acest sens merge și întrebarea mea și anume, unde ne aflăm exact acum? Ne-ați vorbit despre calea cea bună, uh, despre îmbunătățiri în ceea ce privește guvernanța și multe altele. Tehnic însă eu pot să văd aici o mare problemă, pentru că există la cele peste 100 de milioane de aspecte de, de care trebuie să se țină cont, de aspectele de care ne-ați spus legate de plasmă la o temperatură foarte mare și ce se întâmplă, o problemă uriașă și atunci unde ne aflăm exact? Pentru că uh, vorbim de până în anul 2050. Eu am o problemă, în primul rând, cu factorul temporal. Ați putea să ne spuneți exact unde ne aflăm, ce se întâmplă cu timpul? Și un al doilea punct. Oare nu ar fi mai bine, nu ar avea mai mult sens să investim mai mult în energii regenerabile și nu într-un proiect atât de mare care nu știm până la urmă dacă va avea un rezultat? Uh, thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult. Doamna Capel, în numele ENF. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. ITER e unul din cele mai mari proiecte de cercetare din această lume. E ceva foarte important pentru rețelele internaționale de cercetare și cercetarea europeană poate profita foarte mult de pe urma acestui proiect, în special industria europeană, dar și multe IMM-uri europene. Și în acest context e foarte important că există un nou plan de acțiune din iulie pentru ITER și un calendar. Toate sunt pozitive și indicațiile sunt foarte bune că vom putea să ne încadrăm în acest plan. Ne vorbeați despre un nou management, care ne-a prezentat acest nou plan de acțiune. Consiliul ITER în noiembrie 2000, pentru noiembrie 2050, în noiembrie 2015 a stabilit niște ținte la mijlocul perioadei, o parte dintre ele au fost îndeplinite, așa că pentru mine e un semnal pozitiv. Apoi ce trebuie să nu mai uităm, să nu uităm faptul că au existat multe probleme în trecut și în ceea ce privește descărcarea bugetară în comisia, în comisia de bugete. A existat și această problemă. Apoi costurile s-au ridicat, a fost nevoie de 9 miliarde de euro, apoi s-a prelungit perioada temporală cu 5 ani, acum însă totuși e foarte important să existe cercetare și dezvoltare mai ales în cercetarea de bază. Și aș avea două întrebări. Mai există și alte mari tehnologii în afară de cea menționată pentru energia de fuziune, pentru că Institutul Max Planck cu un milion de euro în trecut a uh, lucrat cu o altfel de tehnologie, stelerata, pentru a produce plasmă și de aceea eu am o întrebare dacă există și modalități de cooperare. Uh, E analizat acest fapt în Consiliul ITRE și mai există și alte proiecte, de exemplu în SUA, pe aceste tehnologii, pe Free Alpha Technology, de exemplu, și apoi m-ar interesa cum se pot face investiții și din parte privată pentru viitor. Există astfel de planuri pentru finanțarea viitoare a ITRE? Uh, thank you, madam. Mulțumesc foarte mult. Doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă iau cuvântul, este în primul rând pentru a-i mulțumi domnului comisar Caniete pentru angajamentul față de un proiect atât de important, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru lumea întreagă, pentru că este un proiect internațional și angajamentul său constant pentru a apăra acest proiect în orice împrejurări. Și nu e simplu atunci când știm că atunci când vine vorba de creșteri, de costuri, care sunt inevitabile, practic, atunci când uh, prevedem proiecte pe termen atât de lung, chiar dacă încercăm să gerăm îndeaproape, în mod clar o să există costuri care n-au putut fi prevăzute uh, suficient de, de precis. Deci uh, vă mulțumesc încă o dată. Eu vă reamintesc că este un proiect internațional fundamental pentru Uniunea Europeană pentru că ea este cel mai mare finanțator în 45% sau 45,5% din proiect și mai mult o să primim reactorul pe teritoriul nostru, ceea ce este extrem de important. Și dincolo de acest uh, proiect de fuziune, asta induce multe cunoștințe științifice și tehnologice noi, deci inovații care vor servi multor altor sectoare industriale. Avem uh, numeroși parteneri în lume, Statele Unite, Corea, Japonia, Rusia, India, China și aș vrea să știu cum considerați poziționarea partenerilor noștri internaționali dacă au și ei aceeași voință și același angajament ca dumneavoastră, domnule comisar, pentru a urma un asemenea proiect și pentru a accepta uh, toate aspectele acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Pipar! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunteți flexibili și noi, europarlamentarii, suntem flexibili și pentru că avem ceva important acum în aceste două săptămâni, mă voi folosi de faptul că vă aflați aici să vă adresez o întrebare. Domnule comisar, în următoarele zile veți prezenta revizuirea directivei privind eficiența energetică. În Parlamentul European avem un raport de punere în aplicare de, pe care l-am făcut de două, trei luni și acolo, ca bază, am pornit de la calculele comisiei și anume că până în anul 2020 obiectivul de eficiență energetică va, nu va fi tocmai îndeplinit. Au existat prezentări din partea Comisiei unde ni s-a spus că scopurile, obiectivele de economisire au fost deja atinse în anul 2014, adică anul în care ar fi trebuit să intre în vigoare această directivă. E o situație total nebunească pentru că raportul nostru s-a făcut pe bază de date false și de aceea aș dori acum să vă întreb ce veți face în următoarele zile? Veți amâna această revizuire a directivei privind eficiența energetică astfel încât să avem timp să ne mai gândim sau vă veți ține de foaia de parcurs? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Benito Ziloaga. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Atunci când ne-ați vorbit despre proiectul ITER, uh, mi se părea că vorbiți așa despre o baghetă magică care va garanta securitatea energetică, va rezolva um, sărăcia energetică, șomajul și așa mai departe. Și cam așa a fost prezentată inițial și energia nucleară, ca acest mit că vom avea o sursă inepuizabilă de energie. Totuși, Chiar imaginându-ne că putem rezolva provocările tehnologice care ne așteaptă cu acest proiect, tot um, trece spre un model de producție de energie care ar fi mai centralizat, atât geografic cât și din punct de vedere economic. Și poate ar fi și mai ineficient pentru că e mai departe de locul de consum. Dincolo de asta, um, dimensiunea curată a acestei energii este relativă, la fel ca centralele nucleare obișnuite. Centrala ITER la un moment dat va trebui să fie scoasă din funcțiune și asta se întâmpla după 39 de ani, ceea ce va fi extrem, extrem de scump, având în vedere materialele, materialele radioactive care vor trebui să fie scoase din uz și stocate în uh, site-uri specifice, ale căror locații încă nu le știm. Și uh, vreau să știu, domnule comisar, dacă aveți uh, cea mai vagă idee legată de o prognoză a prețului final per kilowat oră inclusiv gestionarea deșeurilor radioactive. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că aici se termină lista de vorbitori și atunci o să-i dau cuvântul domnului comisar pentru a ne și răspunde. În primul rând, le mulțumesc tuturor deputaților pentru interesul manifestat față de acest proiect și o să încerc să răspund la majoritatea lor. În primul rând, o să-i răspund domnului Rubic și altui vorbitor, spunând că până acum, și doamnei Grostet, până acum angajamentul părților ITER a fost repetat foarte clar în conferința din aprilie 2016 și toate părțile au asigurat partea lor de buget pentru organizația ITER. Toți au participat la acest proiect, pentru că acum, așa cum s-a ați spus și dumneavoastră, nicio țară de una singură nu poate face față unui asemenea proiect de asemenea dimensiuni. Cu siguranță, poate vă amintiți că responsabilitatea ITER la nivelul Comisiei nu era foarte clară de la bun început. Acum a fost desemnată clar în portofoliul meu și de aceea am putut face progrese în ceea ce privește gestionarea proiectului. Și acum avem un management de calitate internațional. S-au făcut niște schimbări structurale în ceea ce privește organizația ITER. S-a introdus un plan de măsuri și există o cooperare mult mai strânsă între organizația ITER și agențiile domestice Este extrem de important acest lucru pentru că a îmbunătățit modul în care lucrăm. Apoi, Calendarul a fost pregătit împreună pentru prima dată de organizația ITER și de agențiile domestice. Deci este absolut ilogic, dar e pentru prima oară când s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, au existat și evaluări independente și implementarea acestei abordări care a fost aprobate are și o gestionare a riscului care este mult mai cumprizătoare. Consiliul din noiembrie 2015 a fost de asemenea extrem de important. Uh, mi s-a cerut să, să vin cu o listă a obiectivelor care au fost deja îndeplinite și asta o să și fac. Mi se pare extrem de important ca dumneavoastră să vedeți exact care este progresul care s-a făcut până în acest moment. A existat o întrebare specifică. Cât va costa ITER până la urmă? Și s-a pus o întrebare și legată de calendar Data actuală este 2025 pentru First Plasma și 2035 pentru a doua fază a proiectului. Suma totală în cash, pentru că avem uh, contribuții în cash și contribuții în natură. Deci contribuția cash necesară din partea tuturor părților ITER pentru perioada 2016-2025 este estimată de organizația ITER la aproximativ 5,5 miliarde de euro la valoarea din 2015. Și Uniunea Europeană, așa cum a spus doamna Grostet, trebuie să plătească 45%, dar Uniunea Europeană va trebui de asemenea să financeze și contribuțiile în natură la care s-a angajat în conformitate cu acordul ITER. Și acestea sunt afectate de noul calendar. De aceea se pregătesc niște estimări actualizate în ceea ce privește contribuțiile în natură ale UE. Așa cum am discutat, și trebuie să vedem și ce se va întâmpla după 2025 și de îndată ce vom primi aceste date, vom transmite aceste date către Parlament, pentru că Comisia trebuie să prezinte o analiză detaliată și o analiză către autoritatea bugetară cu noile costuri de construcție și de asemenea trebuie să aprobe și, să aprobe și un nou calendar al proiectului. Înțeleg că noul calendar va, va fi anunțat după luna noiembrie acestui an, când vom putea să vă transmitem toate aceste informații. Madame Purset, scriitor, eh, eh, should be operational, is 20... Anul pentru a deveni operațional 2035, în ceea ce privește noul calendar. Cam aceasta ar fi, acesta ar fi cadru temporal. Apoi m-ați întrebat cum merge totul mână în mână cu energiile regenerabile în Spania, în toată Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană plănuim să avem 20% energie regenerabilă și încercăm să le dezvoltăm astfel încât să acoperim acest procent. Problema în Spania și în alte țări e că acestea deja și-au atins obiectivele. și în primăvară vom avea cele mai recente informații. Atunci vom vedea exact în ce stadiu se află statele membre în ceea ce privește sursele de energie regenerabile. Însă acestea nu sunt doar vântul, energia solară, ci și biomasa, bineînțeles. Dacă adăugăm și biomasa în mix în Spania și în cazul altor state membre, e bine, într-un asemenea caz, vedem o îmbunătățire și nu am calculat până acum și biomasa pentru că criteriile de, de durabilitate nu erau îndeplinite. Însă acum că știm cum să calculăm, vom vedea care va fi situația în primăvară în diferitele state membre și vom lua măsurile necesare astfel încât să ne asigurăm că toată lumea poate să um, se alinieze la ceea ce trebuie să se alinieze. S-a făcut o trimitere și la eficiența energetică și pachetul pe care îl vom prezenta. Și trebuie să spun că că da, e adevărat, probabil e unul din domeniile cele mai complicate pe care le avem în ceea ce privește politicile de eficiență energetică. Aici statele membre au probleme mult mai mari în multe domenii și Comisia va lansa procedura de încălcare pentru acele state membre care nu și-au incorporat această dimensiune a legislației în regulile interne. A mai fost și o întrebare foarte complexă a domnului Ziluaga în ceea ce privește calculul costurilor. Cum a făcut comisia aceste calcule? Deja construim un site în acest sens. Avem pe moment un singur site dar odată ce viabilitatea comercială a proiectelor va exista, atunci vom mai vedea și altele, o descentralizare. Ne implicăm și în sectorul local, astfel încât că putem să calculăm foarte îndeaproape care sunt costurile pentru o comisie. În ceea ce privește centrale nucleare, avem trei astfel de proiecte, nu facem acest lucru foarte des, însă vom ști exante care va fi costul. Însă acest proiect e unul foarte diferit, aceste tipuri de proiecte sunt diferite și vor avea efecte pe termen lung și asupra depozitării deșeurilor. Ne axăm nu doar pe dezvoltarea tehnicilor, ci și pe riscul viitor, calendarul. Țin cont de cele ce le-ați spus și vom incorpora aceste detalii. Au mai existat alte întrebări. multe state membre sprijină ITER, e un proiect unic. Dacă nu s-ar fi implicat guvernele la nivel guvernamental, atunci ar fi un proiect imposibil de finanțat de sectorul privat pentru a coordona acțiunile, pentru a avea contribuții în bani, în natură, pentru întreaga dezvoltare a proiectului, totul ține de un proces foarte complex. La regenerabil am văzut diferitele scheme de suport, tarife, tot felul de elemente și sectorul privat implicat. Și acum vedem că multe proiecte au devenit competitive, de sine stătătoare, fără să aibă nevoie de finanțare publică, însă în acest proiect e nevoie. Uh, de asemenea finanțare. Avem perspectiva financiară și până în 2020 ne vom încadra în limitele setate. Și apoi după 2020, dup- pentru următoarea perioadă financiară, va trebui să vedem cum vor arăta schemele de suport bugetare. M-ați întrebat dacă mai există alte tipuri de tehnologie de același tip. Există și alte proiecte pentru 2020. Vom avea marele plan Juncker, care e o oportunitate importantă legată de energiile curate ale viitorului și va fi nevoie de finanțare pentru asemenea proiecte pe viitor. 14% din fondurile disponibile sunt dedicate acțiunilor legate de mediu, energiei curate și tuturor tipurilor de energii regenerabile, orice ne poate sprijini în obiectivele pe care le avem în materie de climă. Vă pot asigura în această comisie că noi, cei de la comisie, suntem foarte implicați în rezolvarea problemelor care există. Suntem implicați în planurile de acțiune. Ne bucură foarte mult faptul că ați fost acolo, vedeți cum funcționează, să e important să mergeți acolo, să vedeți cum funcționează, să ne puneți întrebări și apoi să vă întoarceți și să ne spuneți ce părere aveți. Pentru că vă dorim să vedeți, e ceva impresionant ce se face acolo și e ceva unic și e impresionantă calitatea la care se lucrează. Lucrăm acum cu tot felul de tehnologii. E un proiect unic, cum vă spuneam. E soluția pentru energiile ecologice. Poate să fie într-adevăr o mare reușită, pentru că vom putea să producem energie ecologică la un preț rezonabil. Însă, în același timp, nu uităm de energiile regenerabile, nu uităm de eficiența energetică, nu uităm de obiectivele pe care le avem în, în materie de climă. Facem totul în același timp. Comisia e foarte angajată pe acest proiect, însă nu înseamnă că uităm de importanța celorlalte proiecte. Important e să fim mai rapizi, să producem acest tip de energie, trebuie să avem diferite capacități de stocare pentru ea, baterii, celule energetice, uh, ne axăm pe toate acestea. Vom veni cu acte legislative în acest an și vom merge mai departe cu toate energiile sub Uniunea Energetică. Vom avea directiva privind regenerabilele spre sfârșitul anului, eficiența energetică s-ar putea să vină înainte și apoi emisiile de dioxid de carbon cu ceva vom veni anul viitor. În martie anul viitor, Parlamentul European va avea nevoie de toată legislația, va avea toată legislația de care nevoie pentru a ne atinge, atinge obiectivele energetice. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Bineînțeles, au fost niște întrebări foarte importante și anume data, data când se va încheia, da, e foarte dificil de răspuns, bineînțeles, pentru că vorbim de un proiect științific. La Comisia ITRE noi suntem convinși de acest proiect, majoritatea dintre noi. Probabil că situația nu stă la fel în restul Parlamentului European, mai ales la Comisia de Bugete, COCOBU și așa mai departe. Însă, la ITRE, eu cred că vă bucurați de un larg sprijin. Mai ales pentru că data de 24 octombrie e o dată de luni. Și v-am trimis această informație. Atunci vom avea o vizită specială la ITER pentru a vedea cu ochii noștri dacă vor fi prea mulți oameni pe listă, atunci putem organiza și o a doua vizită, cândva mai târziu, 24 octombrie, o zi de luni, pe timpul sesiunii de la Strasburg. Deci ar trebui să ajungeți la fața locului la data de 23 octombrie și anume duminica. Probabil am putea chiar să avem o reuniune seara și să organizăm o discuție. Ar fi foarte interesant, va fi o vizită foarte interesantă și vom putea să le răspundem și, întreb- și colegilor din Parlamentul European la anumite întrebări. Atunci când protestează și nu vor finanțare mai multă. Pentru Comisia ITRE, proiectul ITER e foarte important și aș dori să vă uh, încurajez să participați la această călătorie în Franța, în data de 24 octombrie, 23 octombrie. Și seara, în seara de luni, ne vom afla la Strasburg, așa că veți putea până și să vă semnați pe listă. Totul este pregătit pentru dumneavoastră să mergeți să vizitați ITER și apoi să fiți la Strasburg, un zbor direct. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult! Aș dori să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să urmăriți aceste chestiuni. Stimați colegi, 12 și 13 octombrie, datele următoarelor noastre reuniuni, dimineața și după amiaza. Patru mini-sesiuni, două zile și dimineața și după amiază. Vom vota reuniunea coordonatorilor și foarte multe discuții. Așa că ne vedem în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim domnule comisar.